Dear colleagues, ladies and gentlemen, point number efficiency labeling. Exchange. Dragi colegi, continuăm cu punctul 13, un uh, schimb de vederi. Raportorul nostru este domnul Dario Tamburano, reprezentant al grupului EFDD. Comisia a propus o propunere privind un nou regulament pe data de 15 iulie privitor la etichetarea legată de eficiența energetică. Eh, trebuie să vă spun de la început că am prevăzut o oră maxim pentru această dezbatere și haideți să începem prin a da cuvântul colegului nostru Dario Tamburano, 5 cuvinte. 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor pentru prezență la acest prim schimb de opinii. Etichetarea în ce privește eficiența energetică este o temă importantă și Comisia a hotărât, desigur, să placeze cetățeanul în centrul uh, noului proiect de Uniune Energie, dar trebuie să ținem cont și de implicații la nivel de distribuție, de concepție. În orice caz, eficiența energetică este uh, o piesă importantă în procesul de tranziție energetică, pentru că trebuie să ne gândim mereu la obiectivul final, care este, desigur, reducerea consumului de energie. Așa că uh, împreună cu dumneavoastră sper să putem redacta un raport cât mai bun, cât mai robust, în așa fel încât să putem contribui uh, la elaborarea unui instrument legislativ la înălțime. Sunt în orice caz sigur că uh, participarea tuturor colegilor va fi binevenită și utilă. În orice caz, economiile de energie pot fi obținute și cu concursul cetățenilor de aceea sunt de acord în uh, mare parte cu propunerea Comisiei. Sunt însă de acord și cu uh, poziția Consiliului European. În orice caz, uh, va trebui să coordonăm propria noastră muncă la nivelul Comisiei ITRE. În textul original, Comisia vorbește despre etichetare care poate juca un rol mai important pentru, pentru obținerea, atingerea obiectivelor stabilite pentru 2030. Câteva teme uh, înainte de a asculta uh, opiniile dumneavoastră. Eu mă bucur că este vorba de un regulament și nu de o directivă, pentru că asta oferă uh, mai multă siguranță juridică și mai puțin spațiu posibil pentru interpretări divergente. Apoi, consumatorul, sigur, trebuie să aibă încredere în uh, produsele acestea și, practic, este o încredere pe care trebuie să o recâștigăm, pentru că în ziua de astăzi rata de non-conformitate a aparatelor casnice este destul de ridicată. Conform uh, anumitor date, uh, diferența ar putea ajunge și la 1000 de terawatts consumați pe an. Apoi, apoi există și câteva incoerențe în ce privește sistemul de etichetare, deci trebuie uh, clarificată situația aici. În continuare, sigur, în anumite țări există deja sisteme eficiente și ne pot uh, servi ca punct de plecare. Și uh, tocmai în acest sens, pentru o mai bună monitorizare, Comisia propune pe bună dreptate o bază de date de registrare a produselor. Comisia, de asemenea, uh, are dreptate când încearcă să diferențieze clar diferitele aspecte implicate aici. Va trebui să avem grijă să ținem uh, cont și de diferitele canale de distribuție. Pentru că, spre exemplu, da, în uh, mediul comerțului electronic se produce de multe ori această, această situație de nonconformitate în ce privește etichetarea referitoare la eficiența energetică. Uh, în continuare. Ne mai trebuie și un uh, sistem centralizat de înregistrare. Și cum spuneam și mai devreme, uh, utilizarea unei noi bate de, baze de date uh, ar fi foarte utilă și binevenită pentru că publicul larg ar avea acces la această informație. Deci am avea aici în mod clar avantaje în ce privește monitorizarea și analiza ulterioară a datelor. În plus, contribuie și la uh, uh, educația consumatorului etichettatura aumenti la sua... <clears throat> De asemenea, este esențial ca acest sistem să fie mai eficient. Pentru aceasta, trebuie în primul rând să punem ordine în procesul de etichetare. Avem 76 de etichete cu 9 uh, tipuri de scări diferite. De aceea ar trebui ca toate uh, produsele să se grupeze acum în clasificarea A până la G. Pentru a doua fază, regulamentul trebuie să ofere un mecanism unidirecțional și stabil pentru ca clasificarea să fie precisă și necontroversată. Trebuie să se țină cont, în aceeași măsură, și de experiențele realizate până acum. Referitor la actele delegate va trebui să ținem cont de experiența în perioada 2010-2015 și acum vom putea reglementa diversele modele și îmbunătăți actele delegate printr-o structură unică care să corespundă competențelor și prerogativelor acestui regulament. În al șaptele rând, orice sistem, în special în lumina modificărilor realizate, ar trebui să fie însoțit de o campanie de informare și de educare. Toate acestea ar trebui susținute și coordonate de către Comisie. Înainte de a încheia, permiteți-mi să fac o ultimă reflexie pe această temă. Cred că e păcat că nu lucrăm în paralel și la directiva Ecodesign. Vă mulțumesc foarte mult și acum aștept uh, cu nerăbdare comentariile colegilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru discursul dumneavoastră în calitate de raportor. <clears throat> Și acum avem uh, pe listă raportori din umbră din partea uh, PPE, domnul Langen. Domnul Roil. Domnule președinte, stimați colegi, etichetarea îi ajută pe oameni să cumpere produse mai eficiente și uh, funcționează bine sistemul acesta. De ce să-l schimbăm? Comisia face niște modificări uh, facem modificări doar la anumite produse. Și modificările acestea, până la urmă, distrug toată structura pe care, uh, care și-a dovedit uh, eficiența până în momentul de față. Oare n-ar fi putut face, fi făcute propunerile acestea doar vis-a-vis -vis de pro, produsele respective, produsele vizate, fără a fi obligați să schimbăm absolut totul? Mie mi se pare irațional ce se întâmplă. Um, asta e primul, uh, era primul comentariu. Al doilea comentariu, sfera de aplicare. Comisia propune derogări pentru produsele second-hand. Da, bun. Consiliul vrea să elimine această derogare, dar vrea să creeze etichete pentru produsele vândute la, tal, vândute la talcioc. Deci, iată, pe de o parte, Comisia vrea un lucru, Consiliul vrea un alt lucru, dar mi se pare complet ridicol să venim cu etichete pe care să le lipim pe produse uh, second hand, la mâna a doua. După aceea, uh, se vorbește aici despre produsele care nu se mișcă, dar care sunt automate și care ar trebui să fie etichetate. Ce produs ar intra în categoria asta? Scările rulante, spre exemplu. Cine cumpără scări rulante la mâna a doua? De ce să creăm o asemenea reglementare pentru genul acesta de produse? După aceea, am mai, uh, s-au mai făcut aici, s-au mai propus aici o, o mulțime de, de modificări. Uh, singurele logice sunt uh, cele cu privire la practică. Propunerile noi vizează schimbarea scalelor. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că comercianții trebuie să își schimbe sistemele de testare, să schimbe etichetele și, de asemenea, cetățenii trebuie să înțeleagă noile etichete, noile scale. Și asta într-un context în care noi vrem uh, să scădem uh, costurile. E logică propunerea aceasta. După aceea, Consiliul uh, vrea ca în decursul a 10 zile toate etichetele vechi să fie înlocuite cu noile etichete, la fiecare schimbare operată. Deci ce înseamnă asta? Gândiți-vă la depozitele mari. Uh, ce se întâmplă acolo? Se închid depozitele până se lipesc etichetele? Deci e o, o chestie complet, uh, complet împovărătoare. După aceea, schimbarea scalelor. Ce se întâmplă cu uh, consumatorii care se trezesc uh, dintr-o dată cu produse uh, uh, inițial considerate a fi eficiente, care conform noilor reglementări nu sunt chiar așa de eficiente. Ce logică are asta? După aceea, baza de dată. Comisia spune că e nevoie de baza de dată pentru monitorizarea pieței. Cei de, de pe piață spun că n-au nevoie de așa ceva, nici pe departe. La monitorizarea pieței, important ar fi să se mai control, să, se, să fie controlate mai multe produse, într-adevăr. Uh, testele acestea uh, suplimentare ar fi într-adevăr necesare, dar baza de date, baza de date ce, ce sens are? Uh, de ce să cerem informații din partea uh, Uh, consum, uh, producătorilor și după aceea să le lăsăm acolo într-o bază de date, să stea frumos uh, liniștite, fără ca cineva să se uite peste ele. Nu cred că dovaza de dată are vreo, vreun sens. Deci, propunerea aceasta a uh, Comisiei nu mi se pare că e mai uh, e benefică uh, nici pentru consumatori și nici pentru comp- companii. Deci vom analiza cu mare atenție această propunere. Mulțumim în numele socialiștilor, urmează doamna Werner, dar înainte să vă dau cuvântul, stimați colegi, vreau să vă amintesc că la ora 18.30 începem sau avem o recepție de Crăciun aici, la etajul acesta. Nu pe coridor ne, reuni, ne reunim din motive de securitate, ci ne reunim la restaurantul care e chiar la intrarea pe coridor, aproape de scările rulante. Facem câțiva pași până acolo. Vreo 40 de metri ne despart de locul reuniunii. Deci același etaj, în aceeași uh, clădire, la șase jumate. Îmi cer scuze, stimată doamnă, dar cred că era foarte important să vă spun lucrurile acestea. Și acum, doamna Werner, în numele socialiștilor și democraților. Domnule președinte, stimați colegi, avem aici de-a face cu un act legislativ foarte important, cu mulți actori implicați, comercianții, producătorii, autoritățile de monitorizare a pieței, dar și uh, consumatorii, mi se par uh, importanți, dacă nu cei mai importanți. Ne dorim ca etichetarea privind uh, eficiența energetică să se transformă într-un instrument care stimulează spre eficiența energetică și tocmai de aceea etichetele trebuie să fie inteligibile. Propunerea Comisiei mi se pare bună, ambițioasă și vreau să mulțumesc pentru ea. Pe alocuri, însă, propunerea Comisiei este prea vagă și lasă mult loc de interpretare. Elementele centrale pentru mine sunt reprezentate și de testele în timp real și în condiții reale. Uh, procedurile de testare trebuie să fie clar definite pentru a nu exista niciun fel de interpretări sau lacune. Și de asemenea, uh, testele acestea sunt uh, importante cu atât mai mult cu cât ne confruntăm cu scandalul emisiilor um, monitorizarea piețelor e importantă, dar trebuie să ne dăm seama că monitorizarea arată altfel în diferitele state membre. Uh, în unele state membre există doar teste formale, uh, ele sunt importante, dar trebuie să fie suplimentate cu teste fizice, texte, uh, teste fizice. După aceea, noua scală de eficiență energie. Trebuie să spunem cât se poate de clar în propunerea noastră când anume se schimbă etichetele, și, de asemenea, trebuie să explicăm în propunerea aceasta ce se întâmplă cu uh, produsele care au fost deja incluse în uh, actele legislative europene prin uh, intermediul actelor delegate. Baza de date, de asemenea, este cam vagă sau este definită cam vag. Trebuie să ne asigurăm că aceste, acest caracter ambigu este eliminat și că protejăm într-adevăr uh, datele. După aceea, la articolul 12 avem actele delegate. În numele grupului meu, eu voi uh, încerca să mă asigur că uh, regulamentul cadru este cât mai cuprinzător cu putință. Tot ce poate fi tratat aici trebuie să fie tratat, pentru că altfel se prea poate ca prin uh, actele delegate să creăm așa un fel de mozaic uh, de loc plăcut privirii. Într-adevăr, stimați colegi, avem multe de făcut. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorul, cu raportorii din umbră și sunt absolut convinsă că vom reuși să transformăm în, din nou într-o poveste de succes etichetarea privind eficiența energetică. În propunerea comisiei se vorbește despre eficiența energetică, despre tehnologia um, europeană în acest domeniu, despre necesitatea de a avea stimulente pentru inovare, uh, Uh, pentru inovare la nivelul uh, tehnologiei europene. Și de asemenea se pune accent în propunerea Comisiei pe scăderea consumului de energie care va genera uh, sau va contribui la asigurarea siguranței energetice și la scăderea costurilor pentru gospodării. Mulțumim, domnul, domnul Fox, în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului, domnului Tamburano pentru contribuția sa și aștept să lucrăm împreună alături de ceilalți raportori din umbră. Cred că acest document este un instrument foarte bun pentru consumatori, însă dacă trebuie să se profite de pe urma acestui sistem și să se adapteze din punct de vedere al comportamentului, el trebuie să fie clar și ușor de înțeles. Avem nevoie de un sistem care să uh, reducă uh, emisiile, să facă economii de energie, dar și pe banii uh, cetățenilor. Și avem nevoie de un sistem practic pentru mediul de afaceri și sunt uh, conștient de punctele pe care le-a prezentat domnul Royal, pentru că nu dorim un sistem care să fie o povară și să crească costurile pentru mediul de afaceri. Așa că voi analiza cu atenție propunerile domnului Tamburon, Tamburano și grupul meu va evalua în consecință aceste propuneri. Cred că trebuie să evităm uh, confuzia pentru consumatori și pentru aceasta e nevoie de un cadru de timp în care uh, această scară A, A+, A++, A++ să rămână pe piață. Cu cât mai mult timp vor rămâne toate în același timp, cu atât mai mare confuzie se va crea. Deci uh, salut adăugarea acestui interval de timp în articolul 7, în conformitate cu abordarea Consiliului, dar din punctul meu de vedere acesta este prea lung și aș sugera raportorului să includă o perioadă de timp mai scurtă. Abordarea generală a Consiliului specifică de asemenea și utilizarea actelor de punere în aplicare pentru anumite etichete față de actele delegate propuse de comisie. Eu consider că actele de punere în aplicare sunt mai potrivite pentru că acestea permit statelor membre să utilizeze expertiza tehnică de care dispun și uh, reduc uh, motivele de uh, intervenție politică, pentru ceea ce ar trebui să fie o intervenție tehnică. S-a cerut de asemenea și niște teste specifice pentru device-urile în domeniul apărării, Uh, probabil că ne gândim cu toții la anumiți producători uh, auto, dar aceasta este o chestiune mai delicată pe care să o introducem în legislație. De asemenea, dorim ca aceste scări să fie cât de simple cu putință și de nebirocratice. De aceea, domnule președinte, ne dorim un sistem de etichetare simplu, bazat pe dovezi, care să uh, schimbe comportamentul oamenilor și aștept să lucrăm împreună pentru a atinge acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum colegul de Bacher din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru că a prezentat ideile sale la acest raport și probabil că vom avea dezbateri interesante și pe viitor. Dacă analizăm acest dosar, trebuie să ținem cont de trei elemente. În primul rând, etichetarea trebuie să fie clară pentru consumatori. În al doilea rând, povara pentru furnizori și dealer trebuie să fie cât mai scăzută cu putință. Și, trei, trebuie să ne asigurăm că autoritățile de supraveghere a pieței vor face controle eficiente. Acestea sunt cele trei principale obiective ale propunerii, plecând de la ipoteza că aceasta permite consumatorilor să ajungă la un consum mai eficient din punct de vedere energetic. Deci, la primul punct, cred că ecoetichetarea este eficientă și utilă pentru consumatori, pentru că le permite să facă o alegere în cunoștință de cauză. Iată de ce eticheta trebuie să fie clară și ușor de înțeles și dacă se face așa, mai există un avantaj, anume consumatorii au o probabilitate mai mare de a alege uh, produsele care sunt mai eficiente, pentru că știu că vor fi mai ieftine de-a lungul timpului și aici cred că avem multe de făcut în ceea ce privește o bună etichetare. La al doilea punct, diferența între produse trebuie să fie de asemenea clară. Propunerea uh, cred că este bună cu noua scară de clasificare care este mai clară și pentru consumator. Trebuie să vedem și diferențele între diversele categorii de produse atunci când facem reclasificarea. Pentru unele produse e nevoie de mai mult timp uh, pentru a ține cont de evoluțiile tehnologice și pentru a avea câștig de eficiență. În al doilea rând, referitor la povara pentru furnizori și dealeri. Aici trebuie să dăm dovadă de pragmatism. Domnul Fox a făcut referință la birocrație și eu cred că putem simplifica propunerea și să ne asigurăm că se îndeplinesc regulile pe piață. Acest element este crucial și trebuie să ne asigurăm că și consumatorul va avea de câștigat, să vedem cât timp um, se va da pentru schimbarea etichetelor și așa mai departe. Ultimul punct se referă la o bună supraveghere a pieței pentru a avea încredere în etichete. Comisia propune o bază de date care să înmagazineze noile etichete și specificații tehnice toate, uh, pentru toate produsele care sunt pe piața europeană, dar autoritățile de supraveghere a pieței uh, trebuie să se asigure că se fac controle pentru a nu înșela sistemul și pentru a ne asigura că sistemul actual în care autoritățile pot cere informații de la furnizori, aceste cerințe să fie mai uh, stringente. O întrebare pentru comisie. Vreau să vă întreb de ce s-au luat 3,5 milioane de la Orizont 2020 pentru această bază de date, pentru că eu cred că ea poate fi finanțată de alte fonduri și oricum astfel de baze de date nu trebuie să fie foarte inovatoare. Ar trebui să găsim sursele de bani în altă parte. Referitor acum la acte de punere în aplicare sau uh, uh, de delegate, și aici uh, cred că trebuie să respectăm integritatea pieței, pentru că facem asta pentru întreaga piață europeană. Suntem în continuare în discuții cu actorii implicați, acestea sunt niște prime idei și aștept să cooperăm împreună. Mulțumesc și acum doamna Rivazi din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc Comisiei pentru acest proiect de regulament, pentru că nu Deseori avem ocazia să ne pronunțăm noi, ecologiști, în acest sens. Era nevoie de o astfel de revizuire și era nevoie de o revizuire ambițioasă și cred că este un punct de plecare foarte bun. Salut de altfel faptul că directiva se transformă în regulament pentru că aceasta va permite o implementare mai coerentă și mai eficientă la nivel european. Din cauza evoluției etichetării eficienței energetice, la ora actuală consumatorii europeni uh, nu prea înțeleg nimic. De ce se întâmplă asta? Și eu uh, recunosc că consideram că o mașină de spălat A+, este printre cele mai performante, dar, de fapt, Această categorie ar putea fi cea mai proastă, de fapt, în ziua de astăzi, pentru că în ziua de astăzi s-a ajuns la A++. Deci, aici cred că ar trebui să facem o armonizare astfel încât consumatorul să fie conștient și bine informat. Pentru a răspunde domnului Roel, eu m-am uitat la studiu și 85% din consumatorii europeni țin cont de aceste informații atunci când cumpără. Deci este o adevărată alegere. Oamenii sunt conștienți și doresc aparate care să consume cât mai puțin cu putință. Se vorbește și despre armonizare. Ecologiștii susțin o coexistență cât mai scurtă în timp între cele două tipuri de categorii noi uh, ne-am dorit un maxim de 5 ani pentru această coexistență, pentru a nu crea confuzii uh, față de consumator. Pe de altă parte, consumatorii s-au obișnuit cu clasificarea A până la G, deci revizuirea ar trebui să țină cont de acest lucru și să permită reîntoarcerea cât mai rapid la o scară de clasificare uh, care să nu mai fie confuză. Însă nu trebuie să ne centrăm doar pe eficiența energetică, ci și pe consumul total, pentru că ar trebui să acordăm mai mare importanță consumului și să nu dorim mereu echipamente mai mari care să consume mai mult. De fapt, aceasta este una din lacunele propunerii Comisiei, pentru că aceste informații ar trebui să fie accesibile foarte ușor și în mod inteligent pe etichetă și incluse și în fișa tehnică a produsului. Ideea este să avem uh, consumul pe an, de exemplu, un consum mediu. Dacă uh, cumpărați, de exemplu, un televizor uh, plasma, el poate să fie din categoria A+++, dar față de un televizor mic reprezintă un consum foarte mare la nivel anual. Referitor la baza de date cred că este importantă, dar trebuie să mergem mai departe și am putea optimiza resursele alocate în fiecare stat membru pentru uh, ca Uniunea Europeană să supravegheze piețele. Centrul Comun de Cercetare ar putea deveni o astfel de instanță de coordonare la nivel european. Când vorbim despre o piață comună, trebuie să fim coerenți și să oferim și resursele necesare, mai ales când e vorba de a face economii. Aș insista și asupra faptului că numeroase echipamente electrice nu intră în domeniul de aplicare al acestui regulament. Și ele ar trebui să fie etichetate și acest lucru s-ar putea face prin crearea de noi articole. Mă gândesc aici la echipamentele de tip informatic care consumă din ce în ce mai multă electricitate, imprimante, calculatoare, smartphone-uri. De ce să rămânem doar la categoria frigidere, mașini de spălat? De asemenea, nu există un sistem de etichetare pentru uh, convertorii electrici. Deși consumatorul european utilizează în continuare aceste radiatoare, practic. Pe de altă parte, se preconizează și sancționarea celor care nu afișează aceste etichete și, de fapt, constatăm că aceasta este mai degrabă regula decât excepția. Uh, acest lucru trebuie uh, remarcat în urma plângerilor făcute de societatea civilă. Iată care sunt propunerile noastre. Vă mulțumim. Mulțumesc. Și acum, din partea grupului GUE, domnul Miloslav Ransdorf. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte subțint. Cred că este important, așa cum spunea doamna Rivazi, să considerăm acest document ca un punct de plecare pentru o dezbatere viitoare. Cred că prin acest instrument putem face față câtorva dintre problemele existente și constatate uh, până acum. În primul rând, fostul nostru coleg uh, Morgan din uh, Regatul Unit a introdus conceptul de sărăcie energetică în uh, sistemul legislației europene. Și, și această sărăcie energetică afectează insulele Elene, masivul central din Franța și alte zone mai îndepărtate din Uniunea Europeană. Este o adevărată problemă importantă pentru noi, de aceea trebuie să garantăm accesul liber la resursele de energie și a asigura consumul de energie pe viitor. A doua problemă este problema aprovizionării cu energie. Aceasta nu este doar o problemă din punct de vedere cantitativ, ci și calitativ. De exemplu, în industrie e nevoie de o aprovizionare sistematică și stabilă și fără ea nu se poate garanta producția. Al treilea aspect, menționat deja de doamna Rivasi, este nevoia de a face economii de energie. Etichetarea energetică poate contribui în acest sens la economii de energie și ar putea fi un element important pe viitor în vederea garantării bunei funcționări și aș spune chiar și a supraviețuirii sistemului în UE. Toate aceste elemente, toate aceste aspecte nu pot fi garantate doar la nivelul consumatorilor individual sau a operatorilor din industrie. Etichetarea energetică poate fi făcută și reușită doar dacă se implică și organizațiile de protecție a consumatorilor. Iată de ce trebuie să uh, cooperăm cu aceste organizații un lucru care va fi esențial în toate statele europene, pentru că sistemul nostru de consum energetic este fragmentat, ineficient și, aș spune de-a dreptul, problematic pe viitor. Deci, nu doar aspectele consumului individual de energie vor fi importante pentru a atinge aceste obiective, ci și o organizare a indivizilor la nivelul unor asociații, deci cooperarea cu asociațiile de protecție a consumatorilor vor fi esențiale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, nu. Atunci am să dau cuvântul Comisiei Europene, care este reprezentată astăzi de un reprezentant de la DG Energy, Domnul Paul Hudson, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, tuturor membrilor care au participat la dezbatere, foarte interesantă și ne bucurăm că ne întoarcem la munca legislativă alături de comisia dumneavoastră. Am văzut din comentariile făcute că uh, nu va fi un dosar ușor, dar nici nu trebuie să fie așa, așa că așteptăm să cooperăm uh, în continuare. Multe din remarcile făcute suntem de acord cu ele. Suntem de acord cu domnul Fox și cu doamna Rivasi. Doamna Rivasi, că perioada definită în compromisul Consiliului este prea lungă între cele două sisteme de etichetare și că e nevoie de o tranziție mai rapidă, în special pentru majoritatea produselor casnice. Suntem de acord, de asemenea, cu doamna Werner și cu domnul Fox că e nevoie de o abordare a device-urilor în domeniul în domeniul apărării. Trebuie să ne asigurăm că producătorii nu pot include în device-urile lor anumite elemente știind că nu se fac teste, pentru că asta ar fi o utilizare inadecvată a testelor și ar putea duce la o etichetare greșită. Suntem de acord cu domnul Royal că dacă producătorii trebuie să-și testeze produsele, aceasta ar fi o abordare sănătoasă și mi se pare că în majoritatea cazurilor acest lucru poate fi evitat, în sensul că producătorii știu dinainte performanța produselor lor, dar nu știu care sunt noile reguli și cum sunt clasificate produsele lor. Sperăm deci că propunerea noastră va fi susținută și nu va duce la o retestare din partea producătorilor, dar așteptăm să vedem cum putem garanta o astfel de soluție. Suntem de acord și cu domnul Ramsdorf, care vorbea între altele de relația cu industria și de uh, o aprovizionare stabilă a industriei. Trebuie să uh, ținem cont de o nouă variabilă a energiei regenerabile pentru a vedea când este disponibilă energia, în special pentru menaje. Și, de altfel, lucrăm încă de pe acum la etichetarea energetică și ecodesign. Încă două comentarii pe care aș vrea să le lămuresc aici. De ce trebuie să avem o abordare la nivel european pe această temă? Dacă vedem care sunt regulamentele individuale, poate considerați că este un regulament mic, însă împreună acestea duce la 9 uh, până la 10% economii, ceea ce ne poate ajuta să ne atingem obiectivele. Pe de altă parte, pentru că vorbim de produse care sunt comercializate pe piața internă, daunele produse dacă autoritățile uh, regionale sau naționale ar prelua competența în loc de cele europene, daunele din punctul de vedere al incapacității companiilor sau excesul de birocrație, deci de 28 de sisteme de standarde naționale, aceasta ne arată că într-adevăr trebuie să o facem la nivel european. Și înainte de a trece la ultima întrebare, de ce trebuie să revenim la clasificarea AG? Este, în primul rând, un motiv foarte clar. Sistemul A++ este deja epuizat și, pe de altă parte, consumatorii înțeleg mai bine clasificarea AG decât A++ și a, aceasta este o scară în care categoriile au un sens foarte clar pentru consumator. Deci există cel puțin două motive pentru care facem această a, propunere. Acum, întrebarea domnului de Packer, de ce banii au venit de la Orizont 2020? Orizont 2020 reprezintă, de fapt, o fuziune între două programe a, preexistente cel de cercetare și, de asemenea, cel pentru o Europa inteligentă. Acele programe au existat dintotdeauna atunci când am susținut munca tehnică și care au dus la crearea de regulamente. Deci pare a fi sursa naturală de bani pentru munca noastră. De aceea am ales uh, această sursă de finanțare și am să mă opresc aici și aștept în continuare cooperarea cu comisia dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! vom da din nou cuvântul raportorului nostru, domnului Tamburano. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc colegilor pentru acest prim schimb de opinii. Salut de altfel și cetățenii care ne urmăresc în direct prin streaming. Puteți să îmi trimiteți comentariile dumneavoastră scris și aceasta îmi va permite să țin cont mai bine de părerile dumneavoastră. Bineînțeles, va trebui să respectăm calendarul propus și sper să avem o cooperare foarte bună cu colegii președinția și Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, pentru comentariile finale și acum vreau să vă reamintesc că proiectul de raport va fi dezbătut la Comisia ITRE pe 22-23 februarie 2016, deci peste aproape două luni de zile, iar votul la ITRE va avea loc pe 24 mai Acesta este calendarul la acest dosar. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Tamburano. Vă mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere, raportori din umbră, pentru comentariile dumneavoastră și trecem acum la următorul punct. 14. Misiunea ITRE în Cipru, 24-25 septembrie 2015. Punct de informare, doamna Werner a fost președinta grupului și ar trebui să ne reamintim că Cipru se află în mijlocul unei zone foarte importante unde s-au descoperit rezerve de hidrocarburi și aceasta ar putea să-și aducă contribuția la uh, realizarea independenței energetice a UE. Delegația s-a întâlnit cu actori principali, uh, autorități politice, parlamentari, asociații, agenții și reprezentanții industriei. Doamnă Werner, dragi colegi, doamnelor și domnilor, Atâta timp cât eu spuneam ceva a fost ok, dar acum dau cuvântul doamnei Werner și v-aș ruga să faceți liniște, dragi colegi, prieteni. Doamne, nu știu nici măcar cum vă cheamă. Vă rog să luați loc, să fiți liniștiți, aș vrea să spun să dispăreți imediat cât mai repede cu putință. Dar vă rog să faceți liniște și vă aștept la 18.30 la restaurant, pentru că altfel am să închid ușile. Doamna Werner, vă rog, vă dau cuvântul. Am făcut tot posibilul. Herr Vorsitzender, Zypern hat zwar eine Randlage, ist aber Mulțumesc, domnule președinte. Cipru este o, o, un stat periferic, dar nu are o importanță pero, periferică. Haideți să vă spun câte ceva despre vizita pe care am organizat-o pe 24-25 septembrie. Delegația a fost formată din 8 colegi și de la bun început vreau să le mulțumesc celor de la secretariat pentru buna colaborare, pentru tot ceea ce au făcut. Totul a mers minunat. Voi menționa câteva câteva uh, locuri pe care le-am vizitat. În primul și în primul rând Institutul de Cercetare Cipriot. Uh, acest institut folosește uh, fonduri de la Orizont 2020. Este un institut internațional, doar 19 sau colaboratorii la acest institut provin din 19 state diferite. Am văzut acolo diferite proiecte, printre altele un proiect uh, pentru, uh, pentru energia solară concentrată, după aceea niște proiecte cu drone și multe altele. Uh, bineînțeles, am avut și întâlniri politice. Ne-am întâlnit cu, cu președintele Parlamentului și cu membrii ai comisiei, comisiilor pentru, uh, parlamentare pentru relațiile cu Uniunea Europeană, dar și membrii ai Comisiei uh, pentru Energie. Am discutat despre siguranța energetică și despre siguranța, siguranța energetică a Ciprului, date fiind situația sa Uh, geografică. Bineînțeles, am discutat și despre situația geopolitică a Ciprului. Uh, Ciprul este cumva la mijloc uh, între Israel, uh, Turcia și, și nordul Africii și tocmai de aceea geopolitica este foarte importantă pentru, pentru acest stat. Ne-am întâlnit și cu reprezentanți ai companiilor de care se ocupă de exploatarea sau de explorarea potențialelor uh, resurse de hidrocarburi din Marea Mediterană. Am discutat și cu autoritățile, Autoritatea pentru Energie, Autoritatea pentru Energie Regenerabilă și, de asemenea, am avut o întâlnire chiar cu ministrul cipriot pentru energie. Am discutat cu domnia sa despre potențialele resurse de hidrocarburi ale Ciprului care ar putea contribui la siguranța uh, energetică europeană. În momentul de față, în Cipru nu există infrastructură pentru gaze naturale, totul funcționează pentru petrol, uh, energia regenerabilă este doar la început, se, folose, se generează puțin uh, energie solară și uh, eoliană, chit că situația geografică ar permite cote mult mai mari de energii regenerabile. Întâlnirea cu ministrul a fost una, mm, hai să spunem, interesantă, chiar tensionată pe alocuri și tocmai de aceea consider că n-ar fi rău să-l invităm la comisia noastră pe uh, domnul ministru pentru a discuta despre Uniunea Energetică și despre siguranța mm, alimentării uh, la nivel european, alimentării cu energie eretică. Am vizitat de asemenea Basilicos, acea uh, termocentrală care a fost, care a suferit un accident și care a fost reconstruită în timp record cu ajutorul Uniunii Europene și în apropierea acestei termocentrale mai există și un uh, centru în care se testează acea tehnologie de concentrare a energiei solare despre care vă vorbeam uh, în contextul Institutului de Cercetare, uh, Institutului Cipriot de Cercetare. Cam atât pentru astăzi. Avem și un rezumat pe care îl puteți citi în cazul în care vreți uh, sau aveți nevoie de detalii suplimentare. Mulțumesc! Thank you very much, madam. Mulțumesc, stimată doamnă. Vă mulțumesc pentru acest uh, raport detaliat. Vrea cineva să intervină? Da, domnule Silichiotis, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Martina a spus deja tot ceea ce trebuia să, să fie spus și mai este și acel rezumat în scris. Vreau și eu să repet doar că Cipru se află într-o regiune sensibilă. Cipru ar, s-ar putea transforma într-un, într-o punte uh, care să, leagă, să lege Uniunea Europeană de aceste state din zona în care se află uh, Cipru. De asemenea, iată potențialele resurse de hidrocarburi uh, ar putea contribui, bineînțeles, la diversificarea surselor de alimentare a Uniunii Europene. După cum spunea Martina, Cipru are relații strânse cu multe state din regiune. Prin urmare, putem fi o punte între Uniunea Europeană și statele terțe în domenii precum uh, alimentarea cu gaze naturale, petrol, etc. Oare n-ar fi bine să organizăm o audiere aici la Parlamentul European uh, pe tema proiectelor care sunt dezvoltate acum uh, împreună cu Israelul, uh, Libanul și uh, Egiptul pe tema gazelor naturale. De asemenea, vreau să vă anunț că la puțul Afrodita s-au descoperit deja dovezi clare cu privire la resursele importante de hidrocarburi. Iată, o temă care trebuie să fie discutată discutat. Mulțumim, domnul Cristoforu. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați uh, ocazia să intervin. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Werner. A fost uh, importantă vizita aceasta în Cipru. După aceea, în ceea ce privește energia regenerabilă, uh, am tot spus că regulile și stimulentele pentru energia regenerabilă nu ar trebui să fie, să aibă un cadru de aplicare așa fără discriminare, ci ar trebui să se concentreze pe aturile fiecărui stat în, în parte. Spre exemplu, ce vreau să, să spun cu asta? Nu putem da aceleași stimulente pentru energie eoliană statelor din sudul Europei ca și celor din nordul Europei. Da? Reversul este valabil pentru energia solară. Dar bine, lăsând asta la o parte, un Cipru ne poate ajuta să ne apropiem de state terțe importante. Uh, este un avantaj uh, pe care cred că nu îl folosim sau nu îl exploatăm întru totul. Trebuie să ținem cont de Cipru în planurile energetice ale Uniunii Europene, în acest context al Uniunii uh, energetice. Nu trebuie să ne milogim uh, ca Grecia, Cipru să fie inclusă în aceste planuri cât se poate de concrete. S-a spus deja, există mari companii deja active în zonă, aceste companii își doresc, bineînțeles, profit, Uh, și trebuie să ne băgăm și noi pe acolo, să, să ne jucăm uh, rolul pe care considerăm că îl avem. Ehm, mai mult decât atât, ă, considerăm că avem un rol important. Haideți să, să dovedim că ni-l asumăm, ne asumăm uh, responsabilitățile. Și de asemenea, audierea cu domnul uh, ministru pentru energie, da, ar fi foarte bună a, a, ideea. Am putea folosi uh, planul Juncker, uh, planul de investiții. Trebuie să se ofere stimulente astfel încât Cipru să fie folosit pentru planurile energetice, pentru infrastructura energetică. Dacă există vreun avantaj comparativ într-o regiune, apoi el trebuie să fie exploatat. Cipru are un asemenea avantaj comparativ comparativ. Haideți să le exploatăm. Și vă mulțumesc pentru prezența în statul meu. Mulțumesc, stimate coleg. Spune domnul președinte. Iată, am aflat ce s-a întâmplat uh, în Cipru. Mulțumim uh, liderului delegației și tuturor celorlaltor colegi care au fost prezenți și care ne-au informat. Următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 15. Misiunea ITRE la ENISA, Agenția Uniunii Europene pentru rețele și securitatea, pentru uh, securitatea rețelelor și a informației. Uh, această agenție își are sediul la Heraclion, iar vizita a avut loc pe datele de 24-25 septembrie. Așadar, o delegație de la noi a mers la ENISA, ENISA se numără printre competențele comisiei noastre, conform anexei 6 din regulamentul de procedură, uh, care stipulează clar uh, responsabilitățile fiecarei comisii în parte. Deci, suntem responsabili de monitorizarea ENISA. Vreau să-l rog pe colegul Mihal Boni, președinte al delegației, să ne ofere câteva informații cu privire la această vizită. Aveți cuvântul. Firstly, I would like to... Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. În primul rând, țin să mulțumesc uh, directorului executiv al agenției ENISA pentru deosebit de bună primire și pentru organizarea eficientă a vizitei noastre. În al doilea rând, trebuie spus că în timpul acestei delegații am putut vedea o excelentă cooperare între Departamentul de Informatică și Centrul de Cercetare în Tehnologie de la Universitatea din Heraclion. Eu cred că această cooperare este cu adevărat foarte importantă și că are un impact pozitiv pe de parte asupra activității ENISA, dar cred că are un impact pozitiv și asupra uh, patrimoniului cultural și a programelor educative din insula Creta. Apoi, eh, revenind acum la eh, scopurile acestei agenții, ENISA, deci în domeniul securității cibernetice, aceste obiective sunt eh, asigurate de către ENISA și echipa sa conform cadrul legislativ existent. De asemenea, am a avut o întâlnire și o discuție cu uh, comunitatea universitară locală, cu studenți, cu profesori. A fost o întrunire foarte interesantă. S-au emis acolo sugestii despre modul în care am putea folosi uh, mai bine uh, banii UE pentru astfel de proiecte. De asemenea, pe termen uh, scurt, credem că uh, ar uh, merita să organizăm în cadrul Comisiei ITRE o dezbatere privind rolul și atribuțiile exate ale agenției ENISA. Asta ar oferi ENISA ocazia să-și prezinte mai bine și mai detaliat activitatea și rolul unic în domeniul securității informatice, pentru că ANISA, uh, care este un uh, actor cheie în acest domeniu, ar putea să aibă un rol mai important în general în domeniul protecției datelor, inclusiv în cadrul sectorului privat. Deci, um, să nu uităm, am putea afla astfel mai multe despre contribuția adusă de ENISA și la uh, securitatea în domeniul uh, uh, spitalelor sau în domeniul energiei. În plus, credem că ENISA ar putea emite un anumit set de recomandări Uh, în acest sens. După care cred că și Comisia ITRE ar putea uh, să-și exercite atribuțiile de monitorizare, verificare pentru a vedea cum anume recomandările de la ENISA sunt puse în aplicare. De asemenea, în uh, timpul acestei prezentări a activității ENISA am putea pune în discuție cum am putea folosi serviciile ENISA uh, și pe viitor într-un mod mai eficient în acest context uh, de amenințări sporite în domeniul informatic. Și, sigur, eu cred că această discuție trebuie să fie legată și integrată și în discuția generală privind bugetul uh, general pe anul viitor. Deci, cred că este nevoie de o dezbatere mai largă privind rolul ENISA în uh, cadrul UE și cred că este nevoie ca noi să sprijinim uh, mai mult agenția ENISA și să le acordăm mai multe resurse. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Doamna Eva Caili, doriți să interveniți? Vă rog. Um, Mulțumesc, domnule președinte. după aceste observații din partea lui Michael. La rândul meu țin să mulțumesc uh, contribuții aduse de către echipele noastre de la secretariat. Acum, în ce privește um, vizita propriu-zisă, în mod clar în domeniul securității informatice, uh, munca efectuată de către INISA este esențială. Am uh, avut, de altfel, ocazia să uh, observăm uh, câteva exemple concrete ale muncii depuse de ENISA. Și asta ne arăta foarte clar că este excelent faptul că dispunem de ENISA și că nu ne-am putea permite să nu dispunem de un astfel de instrument. Dar uh, este adevărat și faptul că din cele comunicate de către echipele de la ENISA în acest context de amenințări sporite pe diferite planuri, uh, resursele de care dispune agenția riscă să nu mai fie suficiente pe viitor. Va trebui deci să discutăm această parte de implementare a recomandărilor să ne gândim și ce s-a întâmplat recent în Regatul Unit, dar și atentatele recente de la Paris. Asta conduce, desigur, la o creștere a bugetelor consacrate securității, dar trebuie să ne gândim în acest context și la uh, ENISA, pentru că avem doar o agenție care contribuie în, pe această direcție. Și, practic, rolul jucat de ENISA este în creștere de la o zi la alta și uh, pe viitor cred că vor continua să joace un rol și mai important. Pentru că, practic, uh, va fi nevoie ca să existe un set de recomandări privind siguranța uh, rețelelor în toate sectoarele de activitate. Pe de altă parte, uh, faptul că um, ENISA este amplasată în Creta nu ridică nicio problemă pentru buna sa funcționare. Și cred că cam atât aveam de spus. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc amândurora, doamna Kylie și domnul Boni. Vă mulțumim deci pentru prezentarea acestei delegații ITRE în Creta la Enisa. Cred că toate observațiile dumneavoastră sunt uh, utile, trebuie să ținem uh, cont de ele. În ce privește invitarea reprezentanților ENISA la o întâlnire cu Comisia ITRE, mi se pare o idee bună pentru începutul anului 2016, probabil uh, aprilie, dacă, poate, dacă putem spune că aprilie e la începutul anului. Sigur, mie mi se pare că e cumva pe la jumătatea anului, dar să zicem, oricum, înainte de vacanțe, dacă am putea face asta. Vă mulțumesc deci din nou pentru această prezentare. Iată, deci aceasta a fost al doilea punct de informare privind delegațiile ITRE și ajungem acum la punctul final de pe agenda noastră, o prezentare a situației privind discuțiile tripartite în curs și, iarăși, o temă importantă, securitatea rețelelor și a informațiilor. Aici ITRE este o comisie asociată pe baza articolului 54 din regulamentul de procedură. Avizul nostru a fost adoptat în decembrie 2013, în precedentul mandat al Parlamentului, deci cu, 2000, cu 2 ani în urmă. Însă, Parlamentul și-a adoptat poziția comună în martie 2014 și tot în precedentul mandat al Parlamentului au uh, fost stabilite condițiile pentru negocieri, care au început de cu, nu chiar de mult, cu un an în urmă, se corectează domnul președinte, uh, și negocierile sunt destul de strânse, au avut deja loc 5 negocieri în cadrul trilogului, dintre care cea mai recentă pe 15 noiembrie. Și doamna Pilar del Castillo Vera uh, ne va oferi o scurtă prezentare, precum și punctul de vedere privind ceea ce va urma. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spuneați și dumneavoastră, acest dosar, acest proiect de directivă vine din mandatul anterior. Noi am reușit să finalizăm uh, celălalt uh, document, cel referitor la piața consumatorilor și cred că suntem aproape de găsirea unui acord și la această directivă. Așa cum spuneați, este o directivă care creează un nivel înalt de siguranță pentru rețelele de informații, pentru o serie de sectoare de activitate care sunt uh, critice în UE. În primul rând, noutățile uh, propuse de uh, textul deciziei Parlamentului. Decizia Parlamentului se centra pe infrastructurile critice, însă nu se includea aici niciun furnizor de servicii digitale față de uh, propunerea Comisiei. Până la urmă, în urma negocierilor cu Consiliul, cele cinci trialoguri pe care le-am avut și pe care le-ați menționat, se vor include câțiva furnizori de servicii digitale care vor fi supuși acestei directive și, mai precis, cei responsabili de cloud computing, motoarele de căutare și platformele de comerț digital. Iată cele trei sectoare care vor fi incluse și obligate să stabilească cerințe de uh, siguranță și să notifice autoritățile competente în cazul în care există incidente care să afecteze în mod substanțial furnizarea de servicii. Totuși, uh, vor fi excluși uh, cei care reprezintă uh, companiile mici sau microfirmele. Ceea ce înainte erau competențele exclusive ale ITRE, un sector destul de redus, dar care totuși era de competența noastră specifică și care avea legătură cu echipele răspuns în fața situațiilor de urgență cibernetică, așa numitele CSERT, și felul în care se coopera cu statele membre, în acest punct s-au făcut destule progrese. Consiliul inițial considera că nicio astfel de echipă, niciun SISERT, ca să spun așa, nu avea competența de monitorizare sau de utilizare a acestor competențe pentru urmărirea furnizorilor de servicii digitale, a platformelor, dar până la urmă Consiliul a acceptat că nu doar infrastructurile de tip clasic deci furnizorii de apă, lumină și așa mai departe uh, trebuie incluși, ci și furnizorii de servicii digitale care trebuie să aibă niște echipe pentru situații de urgență. Textul este în continuare deschis la unele puncte importante, dar e mai mult ca sigur să avem pe 7, pe 7 decembrie un nou trialog în cadrul căruia vom putea vedea în ce măsură, într-un ultim trialog care ar putea avea loc la Strasburg, se va ajunge sau nu la un acord final. Indiferent ce se va întâmpla până la urmă, suntem destul de aproape de acest acord. Asta e tot, mulțumesc. Mulțumim, Pilar, pentru această informare privind situația de la Trialog. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Uh, alte puncte la diverse? Nici asta nu văd să fie. Atunci, data următoarei reuniuni în 13 zile pe 14 decembrie, luni seara. Și chiar seara târziu, la Strasburg, și vom avea votul privind raportul Piața Unică Digitală, reuniune comună cu Comisia IMCO. Și, sigur, celelalte reuniuni vor avea loc, ca de obicei, conform calendarului, în Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult. Am avut o reuniune foarte fructoasă și totuși încă nu am terminat, știți cu toții, pentru că peste 20 de minute începe recepția noastră, totul este pregătit la 20 de pași, la, la aici, la capătul holului, la restaurant și uh, să ne regăsim acolo în 20 de minute. Cred că va fi un moment foarte bun pentru a ciocni un pahar. Sigur, vom avea o scurtă introducere, nu prea plictisitoare, câteva minute și după aceea vom ciocni acel pahar sau chiar și mai multe, după cum poftește fiecare. Vă mulțumesc, ne vedem în 20 de minute. Well, our interpreters are fantastic for us. If you are ready to wait uh, another 20 minutes, it's open for you as well